a verificat uh, prerogativele domnului Jacques Colombier și a propus validarea mandatului său începând cu 2 februarie. Aveți observații? Nu, mandatul dumnealui este validat.